domnul președinte ședința este reluată. vreau să vă spun că procesul verbal al ședinței de ieri și textele adoptate sunt disponibile îmi fac datoria să întreb dacă există observații. nu așa că procesul verbal este aprobat. trecem acum la primul punct al ordinii de zi de după masă raportul doamnei ries reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului și am să i dau cuvântul doamnei raportor doamnei ries să introducă subiectul doamnă ries you have the floor. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mi-așezam uh, foile numai ce. Domnule vicepreședinte Timmermans, sunteți aici și dumneavoastră, domnule comisar, aș dori să ne întoarcem puțin în trecut, în această după masă, să ne amintim de momentul uh, următor, anul trecut, 18-19 decembrie, la trilog uh, și vreau să vă spun că de 20 de ani de când uh, sunt la Parlamentul European uh, nu am mai trăit un astfel de moment istoric. După 12 ore de maraton, de negocieri cu Consiliu, am reușit să ajungem la o legislație exemplară, extrem de ambițioasă. Nici nu aveam altă soluție decât să fim lideri și să conducem această bătălie zeci de, zeci de ori uh, la audieri, în plenară, la comisie, am intervenit, am reamintit situația absolut groaznică um, cu oceanele și mările noastre uh, în lume și la noi în Europa. Plasticul uh, otrăvește, mm, intoxică lanțul alimentar din, din mări și oceane și vreau să vă spun că marea problemă este cu plasticul de unică folosință și mai cu seamă instrumentele uh, de pescuit, care reprezintă până la 70% din deșeurile marine. În sfârșit, uh, sub președinția austriacă am reușit uh, să ajungem la această victorie extraordinară. Mai multe victorii, de fapt, în primul rând, extinderea listei cu plasticul de unică folosință, produsele din plastic în unică folosință care va fi deci extinsă începând cu 2021. Aveam deja o listă inițială de interdicții care viza farfurile din uh, plastic, uh, becișoarele de urechi și așa mai departe. Consiliul a concedat uh, alte instrumente sau alte produse, cum ar fi polistirenul sau expandat sau frigolitul, paharuțele de plastic și așa mai departe. În sfârșit, nu a fost ușor să facem așa ceva, Consiliul a fost extrem de reticent și producătorii trebuie în acest moment sau în această nouă legislație să-și asume răspunderea cu principiul poluatorul plătește, care uh, este în centrul atenției acestei legislații. Uh, am discutat și cu producătorii de uh, tutun care să financeze aceste demersuri Uh, de pildă prin reciclarea chiștocurilor de țigară începând cu 2030, care să finanțeze apoi acest